Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea făcută. Strategia privind aviația este binevenită și o așteptam de mult. Um, în primul rând, uh, vreau să salut um, uh, acordul cu țările terțe și luarea în considerare acestor acorduri, pentru că vedem o competiție imensă în ultimii ani și mai ales în ceea ce privește piața asiatică și piața chineză. Trebuie să ameliorăm accesul la piața chineză pentru că în curând uh, China va detrona Statele Unite în topul piețelor globale de aviație și aceasta este o mare provocare. De asemenea, trebuie să reconsiderăm standardele privind siguranța și securitatea, pentru că aceasta reprezintă piatra de temelie a sectorului aviației și acestea trebuie adaptate la provocările ultimilor ani și aici mă refer la dublarea traficului aerian, digitalizarea și riscurile ei și utilizarea din ce în ce mai intensă a noilor tehnologii, cum sunt dronele. De asemenea, mă refer și la conectivitate, atât în interiorul, dar și în afara Uh, Uniunii către statele terțe, pentru că există regiuni și orașe cu un mare potențial economic și nu numai și turistic, dar care nu beneficiază în prezent de aeroporturi sau de rute de zbor europene și extraeuropene și, din păcate, piața nu va rezolva acest lucru și trebuie să găsim modalități prin care să, să asigurăm o conectivitate mai mare pentru o creștere economică mai mare. Mulțumesc mult!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 but now it's already five minutes after, and I believe the Parliament has another session. <laughs> so uh, all other questions, please send them to me, and I will uh, be more than happy to uh, explain further all the elements of the strategy. Thank you very much for your patience and questions. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Und natürlich danke ich auch denen, die die Fragen gestellt haben, die sich beteiligt haben.